foarte bine de spus că iată că măcar odată în acest Parlament putem și noi să felicităm o bancă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schmidt, și cu asta am încheiat dezbaterea. Se va vota mâine la orele 11 și jumătate. Cu aceasta trecem la raportul domnului Skinner în uh, legătură cu sistemele de garantare a asigurărilor. Dau cuvântul raportorului domnului Sanchez Presedo pentru 4 minute. Mulțumesc, eh, președinte. Substituyo a mi colega Peter. Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte. Aș dori și eu să-i mulțumesc eh, domnului Skinner pe care îl reprezint acum, pentru că dumnealui nu poate fi prezent aici, așa cum și-ar fi dorit. Și m-a rugat să vorbesc aici în numele dumnealui. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră, tot în numele raportorului, care au lucrat în spiritul colaborării la acest raport, pe care eu pot să-l prezint în fața dumneavoastră astăzi. Raportul pe tema uh, schemelor de garanție a asigurărilor este un uh, sistem de garantare a asigurărilor este unul extrem de eficient pentru a proteja firmele de asigurări împotriva unei posibile Um, activități insolvabile. De asemenea, ele pot să folosească polițe de asigurări um, noi. Statele membre însă au sisteme diferite care apoi însă uh, nu țin cont și de specificitățile statelor respective. O minim de armonizare este necesar și uh, trebuie să respecte diversitatea acestor state. Raportul Comisiei se bazează pe o directivă cu privire la armonizarea transfrontalieră în funcție de principiul țării de origine pentru a garanta protecția consumatorilor și pentru a garanta produsele în parte în domeniul asigurărilor. În același timp, ar trebui să se facă studii de impact separate și uh, consultări publice cu privire la diferitele tipuri de asigurări pentru ca să se poată garanta o unitate, o uniformitate între statele membre la plecare. Pe lângă aceasta, finanțarea de către sistemele de sigur, asigurări trebuie să fie garantată în cazul unor insolvențe. Salutăm propunerea Comisiei care ne-a fost prezentată de curând. Domnul Skinner dorește de asemenea să își menționeze angajamentul de colaborare pe viitor cu diferiții actori legislativi. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Ford. Mulțumesc. Vă rog să transmiteți felicitările mele raportorului. Și știu că domnul Skinner ar dori să existe un cadru uh, coerent, transfrontalier pentru protecția consumatorilor și uh, îi mulțumesc pentru că a respectat subsidiaritatea și echilibru în uh, raportul său, dar din păcate nu voi putea vota în favoarea acestea, pentru că costul asigurărilor este în creștere în multe țări și în multe sectoare. Și astăzi uh, titularii polițelor nu mai uh, câștigă atât de mult de pe urma beneficiilor, ci sunt mult mai expuși la fraudă. Și în unele sectoare, uh, din păcate, managerii companiilor de asigurare și asigură salarii prea consistente noi riscăm ca institutele de asigurare să eh, devină pur și simplu inaccesibile, mai ales pentru cei cu venituri eh, eh, mai modeste. Ar trebui o lege care să aibă într-adevăr efecte și beneficii reale. Eu aștept propunerile Comisiei în acest domeniu înainte să mă pronunț. Însă, care ar fi în mod fundamental beneficiul cu o protecție adăugată pentru consumatori, pentru produsele de asigurări, dacă lăsăm pe din afară o întreagă categorie de consumatori care nu-și pot permite să cumpere poliție de asigurări. Mulțumesc, Mulțumesc doamna Ford. Acum are cuvântul doamna Plașicova Benova. Mulțumesc, domnule președinte. Criza financiară ne-a dovedit că încrederea cetățenilor este foarte slabă. Și asta fiindcă despăgubirile disponibile nu sunt foarte ridicate. Aceste sisteme de garantare ar putea fi folosite de consumatori în cazul în care compania de asigurare devine insolvabilă, dar companiile de asigurare diferă în ceea ce privește nivelul de acoperire și de despăgubire a consumatorilor. Există diferențe și în ceea ce privește criteriile și posibilitățile eh, de operare a acestor reasiguratori, iar eh, dacă dorim să menținem încrederea consumatorilor, sunt de părere că ar trebui să existe un sistem unificat de protecția consumatorului la nivel general. Și anume, consumatorii trebuie să știe că fiecare produs pe care îl cumpără este asigurat și că există posibilitatea unei despăgubiri de 100% pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc, doamna Băsescu, are cuvântul

Mulțumesc, Kelly, Mulțumesc și salut raportul domnului Skinner, pentru că toată problema asigurărilor este una care începe să fie foarte îngrijorătoare. În Irlanda există o situație destul de bizară. Salariile scad, însă costurile polițelor de asigurare uh, cresc. Asta mai ales pentru asigurările din domeniul sănătății. Ca rezultat, mulți consumatori nu își permit să încheie contracte de asigurare. De asemenea, există zone în care uh, costul asigurărilor au crescut de șase ori. Și, uh, din păcate, populația cea mai vulnerabilă este și cea mai afectată de această situație. Deci trebuie ca în întreaga Europa să avem o situație în care toți consumatorii să fie pe picior de egalitate, să-și poată permite polițele de asigurare și să știe exact uh, uh, că sunt asigurați și că plătesc, să știe pentru ce anume plătesc. Mulțumesc, domnul Pașca, un minut. Mulțumesc foarte mult. În 2000 2013 va intra în vigoare directiva Insolvabilitate 2 și aceasta va avea un impact semnificativ asupra pieței de asigurări, dar în forma sa actuală consumatorii nu sunt protejați în caz de insolva insolvabilitate. Iată de ce Comisia IMCO solicită Comisiei să um, armonizeze SGA-ul cu um, prevederile acestei directive. Un cadru legal obligatoriu există în unele state membre. Iată de ce uh, armonizarea minimă, numitorul comun, este o soluție comună. Este o soluție bună. Dar fiind că um, afacerile se desfășoară la nivel transfrontalier, am putea să ținem cont de acest lucru. Cred că alternativa mai bună ar fi să se acopere mai multe regiuni geografice aici intră în joc principiul țării gazde. Ar trebui ca în timpul care ne-a mai rămas Comisia să rezolve problemele restante pentru ca armonizarea și sistemul de garantare a asigurărilor să fie dobândite. Mulțumesc foarte mult. În încheierea procedurii chiar de domnul Micolașec. Mulțumesc, doamnă președintă. Diferențele în uh, sistemele de garantare a asigurărilor sunt rezultatul uh, une, unor situații diferite uh, de la stat la stat. Însă uh, problema este a consumatorului, pentru că nu știe ce sistem să aleagă. Sistemul de garantare a asigurărilor ar trebui să ofere aceeași protecție pentru toți consumatorii. Ar trebui să se ofere despăgubiri juste, despăgubiri care să includă și situațiile de insolvență și faliment ale unei instituții faliment, ă, mă scuzați, financiare. Și, ă, de asemenea, trebuie să ă, asigurăm condiții mai omogene pe piața asigurărilor. Eu cred că cel mai important este ca, până la urmă, consumatorii să fie protejați în mod egal, indiferent de statul în care locuiesc sau ce anume riscuri sunt asigurate. Mulțumesc. Și acum domnul comisar Reina are cuvântul. Uh, Stimată doamnă președinte, stimați deputați, aș dori să îl felicit pe domnul Skinner și pe supleantul său, domnul Sanchez Prezedo. Și aș dori să felicit și Comisia Econ pentru raportul pe tema schemei de garantare a asigurărilor. Acesta este un pas important în direcția unei abordări europene pentru a depăși uh, peisajul fragmentat cu care ne confruntăm în momentul de față. Comisia dorește să aprobe o propunere de directivă până la sfârșitul anului 2012. Știu că suntem cu toții de acord cu diferitele aspecte care s-au menționat în acest uh, raport, mai ales în ceea ce privește principiul țării de origine și uh, cred că este important să avem informații uh, care să fie centralizate într-un punct central. Există însă anumite aspecte în care uh, Cartea Albă, care a fost prezentată anul trecut, conține anumite argumente care nu sunt apoi reluate în uh, raportul pe care l-am discutat astăzi. Poziția noastră din Cartea Albă a fost ca schemele de garantare a asigurărilor să fie uh, unele care să țină cont de politica națională, aspectele naționale. Pe de altă parte, nivelul de finanțare trebuie să aibă un obiectiv care să se potrivească și uh, cu perioada de tranziție prevăzută în directiva Uniunii Europene. Fie că vom avea controle ex ante sau ex post, în Cartea Albă propusesem ca schemele de garantare a asigurărilor care se fac la nivel național să fie finanțate cel puțin într-o în parte de către contribuții ex ante, deci din uh, contribuții de asigurări. Comisia nu a exclus însă faptul că în cazul unei lipse de resurse să se poată complementa fondurile ex ante cu cele ex post. Stimați deputați, raportul domnului Skinner vine ca un capitol important într-un moment în care încercăm să garantăm un sistem european de asigurare și de garantarea asigurărilor și nu va fi dificil de acum încolo să găsim o bază comună în acest domeniu care să fie acceptabilă atât pentru Parlamentul European cât și pentru Comisie. Suntem încurajați de angajamentul pe care l-ați demonstrat dumneavoastră, Parlamentul European, iar raportul dumneavoastră nu face decât să sporească această bază pe care putem conlucra. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar. S-a încheiat această dezbatere. Mâine, la 11.30, va avea loc votul. Ajungem uh, la întrebarea orală adresată Comisiei în ceea ce privește utilizarea principiului subsidiarității după tratat